Der Präsident! Domnul președinte. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă rog să luați loc, vă voi citi rezultatele votului. Iată rezultatele votului pentru candidații la posturile de vicepreședinte ai Parlamentului European. 703 voturi au fost uh, depuse în urne, 14 voturi sunt invalide, nevalabile, ceea ce înseamnă că avem 689 de voturi valide, majoritatea absolută, cu alte cuvinte, de 345 de voturi. Voi citi și cifrele, numerele, în ordine alfabetică după numele candidaților. Alvaro 199 de voturi. Doamna Angelili, 316. Doamna Durand, 182. Otmar Caras, 305 voturi. Domnul Martinez Martinez, 276 de voturi. Domnul Macmillan Scott, 225 de voturi. Domnul Papa Stamkos, 324 de voturi. Domnul Pitela, 306 voturi. Doamna Podimata, 269 de voturi. Domnul Protasievici, 267 de voturi. Domnul Surian, 256 de voturi. Domnul Tarand, 104. Domnul Vidal Quadras, 325 de voturi, domnul Vlasac 196 de voturi și domnul Viland 268 de voturi. Niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de un al doilea tur de scrutin pentru a obține cele 14 posturi ocupate. Voi face acum apel la candidați pentru a întreba uh, dacă doresc să continue toți în al doilea tur de scrutin. Dorește cineva să-și retragă candidatura în acest moment? Se pare că nu. În acest caz, lista candidaților este aceeași ca și în cazul primului tur de scrutin. Toți candidații continuă. Îi voi ruga pe asistenții de vot să își ia pozițiile la urne. Buletinele de vot au fost tipărite, le vom primi imediat. Domnilor asistenți de vot, vă rog să vă ocupați pozițiile până când uh, sosesc și buletinele de vot. Vă rog să aveți puțină răbdare. Am primit și buletinele de vot. Încă o dată, dar să întreb pe asistenții de vot dacă și-au luat pozițiile. Sunteți la locurile dumneavoastră? Citesc încă o dată numele candidaților. Herr Sugur, Herr Panayotov, Herr Panayotov, Herr Pock, Herr Bago, Herr Kalinowski, Herr Kalfin und Herr Perelio Rodriguez. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze an den Wahlurnen wieder ein. Aceștia sunt asistenții de vot. Vă rog să treceți la locurile dumneavoastră, pentru că altfel nu vom putea continua cu votul. Atunci când vă apropiați de urnele de vot, vă rog să ne anunțați, domnilor asistenți. darf ich noch einmal fragen ob die wahlhelferinnen und wahlhelfer ihre plätze einnehmen? domnilor asistenți de vot, să ridicați mâna dacă ați ajuns la urnele de vot. să ne un uh, semn. Sunteți la poziția dumneavoastră? Ok? Este totul în regulă? frage nochmal haben wir an allen wahlurnen jetzt die wahlhelferinnen und wahlhelfer? Încă o dată, toate uh, urnele de vot uh, sunt ocupate de asistenții de vot? Lipsește cineva? Frau Borsellino este da. Herr Sogor. Doamna Borsellino este acolo, domnul Sogor este. Domnul Panayutov. Domnul Poc. Domnul Bagu. Domnul Kalinowski. Domnul Calfin. Domnul Calfin. Domnul Calfin. Vă rog să distribuiți buletinele de vot. Domnul Rușieri. Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Vă rog să distribuiți buletinele de vot. Din punct de vedere al procedurii, cred că am spus tot ce trebuia spus. Vom proceda la fel ca în primul tur de scrutin. Avem 14 candidați pe care trebuie să-i alegem. Deci sunt 14 posturi Vă rog să nu uh, marcați mai mult de 14 cruciulițe, pentru că acest lucru va uh, atrage după sine anularea buletinului dumneavoastră de vot. Die Abstimmung ist eröffnet. Votul este deschis. qui le résultat sera publié ce soir. Rezultatul va fi publicat în această seară, dar dacă va exista și un al treilea tur de scrutin, el se va desfășura mâine. Poftă bună! Ja, ja. Dritter Wahlgang ist morgen. Das Ergebnis wird allerdings noch heute bekannt gegeben. Dritter Wahlgang. Al, de, al treilea uh, tur de scrutin va avea loc mâine, după cum am spus, dacă va fi cazul, dar rezultatul votului acesta îl vom afla în cursul acestei serii. Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben Întreb dacă toți membrii Parlamentului European și-au exprimat votul, dragi colegi, uh, grupul verzilor. So schnell müssen Sie jetzt auch nicht laufen, Herr Kollege. Da, da, nu trebuie să vă grăbiți chiar în halul ăsta. Okay. darf ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer întreb dacă asistenții de vot uh, au votat. Did the assessors vote? Dacă au votat asesorii, asistenții de vot. Assessors voted? Yeah, or they are on the road to vote? Haben alle Kolleginnen und Kollegen Întreb din nou dacă toți colegii uh, și-au uh, dat cartelele de vot. Ja, bitte, Sie haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung? Bitte sehr. Da, doreați să vă exprimați în legătură cu un punct de pe ordinea de zi? Președinte, non pro... Da, domnule președinte, nu e vorba exact de un punct de regulament, dar mi se pare de necrezut ca o sesiune de vot într-o adunare parlamentară să se desfășoare în condiții în care, în mod obiectiv, nu se garantează secretul votului. E incredibil că trebuie să votăm într-o uh, sală atât de uh, înghesuită, cu atât de multă lume. Pur și simplu e înghesuială și colegii pot, pot să vadă cum votăm. În orice adunare parlamentară, în momentul în când se votează, sunt instalate cabine care permit să se respecte secretul votului. Acum nu vă cer să faceți asta pentru eventualul balotaj de mâine, dar vă rog în viitor să țineți cont de această observație a mea. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule coleg, spune președintele. Am luat notă de sugestia dumneavoastră. Ha! <laughs> Meine Damen und Herren, ich frage Domnule și domnilor, întreb din nou dacă toată lumea, dacă toți membrii Parlamentului European au votat. Dacă asesorii, asistenții de vot au votat. Bun, așa este cazul.